Următorul punct pe ordinea de zi este raportul colegului Drăghici referitor la învățarea despre Uniunea Europeană în școală. Are cuvântul raportorul timp de 4 minute. Mr. Chairman, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față, cetățenii europeni au cunoștințe limitate în ceea ce privește Uniunea Europeană și modul în care funcționează instituțiile sale. În conformitate cu un studiu Eurobarometru din 2014, 71% din cetățenii europeni au senzația că nu sunt bine informați în legătură cu Uniunea Europeană și 44% consideră că au o înțelegere limitată asupra modului în care funcționează UE. Mai îngrijorător, 52% din europeni consideră că vocea lor nu contează. În aceste împrejurări nu este deloc de mirare că cetățenii se simt uh, la distanță, străinați uh, de proiectul european, devin din ce în ce mai eurosceptici și percep deficite democratice în ceea ce privește procesul de luare a deciziei în Uniune. De aceea, Extinderea dialogului legat de Uniunea Europeană în școlile și instituțiile educaționale este esențial pentru a ă, acoperi această discrepanță între Uniunea Europeană și cetățenii săi și pentru a reinstaura încrederea în meritele și ă, necesitatea unui proces de integrare europeană. Acest lucru este și mai important în contextul actual al crizei refugiaților, și al amenințărilor grave la adresa drepturilor fundamentale și a democrației din cauza atacurilor teroriste recente. Raportul meu subliniază faptul că principalul rol al educației este să formeze cetățeni activi și pe deplin conștienți într-o uh, Europa din ce în ce mai complexă, multiculturală și integrată și de aceea ar trebui să îi ajute pe toți învățăcei săi, oferind cunoștințe solide despre Uniunea Europeană și o înțelegere aprofundată a funcționării și a valorii sale uh, adăugate. O dimensiune a Uniunii Europene în educație ar trebui să-i ajute pe elevi să aibă păreri critice în ceea ce privește chestiunile europene și modul în care acestea influențează, le influențează țara și activitățile. Asta îi va ajuta să își formeze opinii bine informate și echilibrate și, de asemenea, îi va transforma în cetățeni responsabili. De aceea, raportul meu subliniază faptul că Uniunea Europeană ar trebui să devină mai vizibilă în materialele educaționale, Uh, inclusiv în uh, învățământul neformal și pe tot parcursul vieții. Această materie legată de Uniunea Europeană ar trebui să reflecte atât rolul statelor membre în dezvoltarea Uniunii Europene, cât și influența Uniunii Europene asupra dezvoltărilor naționale. Și în acest context aș dori să subliniez importanța unei uh, abordări europene în predarea istoriei pentru a avea o conștientizare a trecutului și o cultură a amintirilor uh, bazată pe valori europene. Un alt aspect important este faptul că aceste elemente cheie care ar trebui să fie predate se referă la toleranță, conștientizare și înțelegerea altor culturi. Până acum, majoritatea statelor membre au integrat progresiv o dimensiune europeană în programele școlare, dar există în continuare disparități între statele membre, deci se mai poate face foarte mult, uh, spre exemplu în ceea ce privește uh, programele școlare și uh, formarea și educarea profesorilor. De aceea, Raportul încurajează statele membre să revizuiască și să actualizeze toate sistemele educaționale și să reformeze de asemenea și programele școlare pentru a include subiecte legate de Uniunea Europeană, pentru a susține toate posibilitățile de a transmite mai multe informații despre Uniunea Europeană către elevi, precum și către profesori sau alți educatori. La nivel european, posibilitățile existente oferite de programele europene în domeniul educației și culturii ar trebui să fie folosite pe deplin pentru a promova o cetățenie activă, o conștientizare culturală, o înțelegere interculturală și alte competențe cheie. Din acest punct de vedere, raportul solicită un sprijin financiar adecvat pentru aceste pro programe, o concentrare mai mare pe rezultatele de calitate și un acces mai larg la mobilitate, cu accentul pus pe profesori și educatori, pe tineri cu contexte socioeconomice diferite, precum și pe grupurile dezavantajate. Mai mult, uh, platforme precum eTwinning uh, sau uh, School Education Gateway ar trebui să fie folosite pentru dezvoltarea și schimbul de materiale didactice. Raportul solicită Comisiei să continue să sprijine statele membre în eforturile lor de a dezvolta și de a promova o dimensiune europeană în educație, respectând în același timp competențele lor în domeniu. În primul rând vreau să mulțumesc uh, Comisiei și uh, tuturor raportorilor din Umbra. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Am 5 minute pentru catch și 18 solicitări de intervenție. Deci vă rog să înțelegeți că nu pot da cuvântul tuturor. Începem cu doamna Tereze Comodinica Cia. Grazie, Sir President domnule președinte. Atunci când salutăm diversitatea europeană, recunoaștem valorile noastre comune și încercăm să le înțelegem mai bine în fața amenințării radicalizării care vrea să ne anihileze valorile. Este foarte important să uh, explicăm aceste valori europene. Tinerii vor face parte din cultura europeană, trebuie să se implice activ și să contribuie la ea studenții și elevii vor să aibă uh, posibilitatea de a-și însuși Europa. Statele membre deja au uh, uh, sisteme de predare în legătură cu Uniunea Europeană, însă dacă vrem să dăm elevilor uh, o șansă egală, trebuie să dăm aceste instrumente profesorilor. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să contribuie la formarea continuă a profesorilor, trebuie să dea orientări pentru standarde și să uh, disemineze bunele practici uh, Uh, și, și să uh, înființeze platforme electronice și uh, instrumente pentru învățare electronică. Urmează doamna Viorica Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte educația este baza societății și felicit raportorul pentru abordarea sa privind includerea conceptului de dimensiune europeană în programele școlare și schimbul de bune practici între instituțiile de învățământ în statele membre în calitate de membru al comisiei pentru agricultură aș dori să întăresc o idee exprimată în acest raport și anume faptul că uniunea trebuie să țină pasul permanent cu noile provocări de ordin societal și tehnologic iar statele membre trebuie să asigure armonizarea continuă a programelor de învățământ profesional și tehnic pentru a face față provocărilor mediul rural reprezintă pionul principal al dezvoltării economice și de aceea educația în domeniul agricol trebuie să reprezinte o componentă importantă în cadrul programelor învățământului profesional și tehnic la nivel european. mulțumesc. Mulțumim. un minut acum domnule președinte domnule comisar dragi colegi în continuare în prezent mulți cetățeni nu cunosc valorile pe care se bazează integrarea europeană nu cunosc uh, funcționarea instituțiilor europene și asta are influență asupra țărilor lor și asupra propriilor lor activități. Pentru ca cetățenii să înțeleagă ce le aduce Uniunea Europeană, trebuie să le explicăm ce face Uniunea Europeană pentru ei. Dialogul despre Uniunea Europeană în școli, asociații, spații publice este esențial, mai ales în situația actuală uh, în care lumea este din ce în ce mai globalizată și se confruntă cu mari provocări. Predarea despre Uniunea Europeană trebuie să reflecte relația complexă între Uniunea Europeană și statele membre. Trebuie să fie clar pentru toți cetățenii că Uniunea Europeană uh, a fost uh, influențată, creată de statele membre cu culturile lor și istoriile lor diferite. Cred că este foarte necesar acest tip de educație. Mulțumesc! Mulțumesc! Timp de un minut urmează acum domnul Zoltan Balcio. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte studierea Uniunii Europene ar fi utilă, dar că tânăra generație nu ar, ar asculta doar un curs de propagandă, ci ar avea uh, ambele părți ale istoriei. Însă raportul nu, nu reflectă acest lucru. Spune că deficiențele studiilor europene ar putea să ducă la un deficit democratic sau un sentimentul că există un democratic, uh, că există un deficit democratic și ar putea să uh, ducă la euroscepticism. Euroscepticismul nu este o boală, ci o combinație a tendințelor din societate care nu pun accentul pe Uniunea Europeană în viitor. Obiectivul este de a pregăti elevii pentru uh, o existență în societatea multiculturală, însă trebuie să consolidăm identitatea uh, într-o uh, societate multiculturală, însă această idee este una care a eșuat. Vă mulțumesc. Urmează doamna Isabel Adinolfi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi dacă vrem să ne simțim într-adevăr euro, într-adevăr europeni, trebuie să cunoaștem Uniunea Europeană și acest lucru este valabil pentru toți cetățenii. Cetățenii trebuie să aibă la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a înțelege Europa și pentru a avea și o viziune uh, critică referitoare la arhitectura Uniunii Europene, la uh, modul în care funcționează Uniunea Europeană. și apoi trebuie să aibă și exemple clare referitoare la valoarea adăugată a Uniunii Europene, um, astfel încât cu atât mai mult să înțeleagă arhitectura și structura europeană, care nu este ușor de înțeles. Numai așa cetățenii vor putea înțelege uh, ce înseamnă Uniunea Europeană și acest deficit de încredere va fi redus. Și este un deficit uh, cât se poate de mare prăpastie este din ce în ce mai mare între cetățeni și instituțiile europene și trebuie eliminată această prăpastie. Mulțumesc. Spune președintele Bogdan Venta, acum un minut. Dziękuję, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, eu sunt în favoarea introducerii subiectelor legate de Uniunea Europeană în programa școlară. Cunoștințele legate de istoria și impactul Uniunii Europene în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni poate face parte uh, din uh, cunoștințele legate de societate, din programa pe această temă. Cu, a, cu siguranță este valoare adăugată în educația școlară și îi va ajuta pe, pe elevi să aibă cunoștințele necesare legate de uh, lumea contemporană. Educația civică, iarăși, este extrem de importantă, pentru că oamenii n-ar trebui să fie doar educați, ci și crescuți cu niște valori. Ținând cont de fluxurile de imigranți și de multiculturalismul societăților, este extrem de important să fim foarte atenți la educația civică pentru integrarea acestor, acestor imigranți în societățile noastre. Domnul Drăghici, din fericire, vorbește despre asta în raportul domniei sale. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul comisar Navracici, în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest raport. În primul rând, chiar aș dori să-l felicit pe domnul Drăghici pentru acest excelent raport. Ultimele evoluții au arătat care este riscul um, prăpastei care se, crește, se creează între tineri și uh, societate. Trebuie să promovăm valorile noastre și incluziunea prin educație. Fiecare tânăr din Europa trebuie uh, să înțeleagă valorile noastre fundamentale. Trebuie să fim acea Europa în care fiecare tânăr își poate găsi un loc și își poate atinge potențialul indiferent de, um, domen- de contextul din care provine. Ce înseamnă uh, învățarea Uniunii Europene la școală? Sunt de acord cu abordarea domnului Drăghici din acest raport. Uh, din punctul meu de vedere, două aspecte sunt esențiale. În primul rând, uh, predarea istoriei, culturii și limbilor europene, pe de o parte, și în al doilea rând, educația pentru cetățenie. Cele două aspecte sunt legate. Fără a cunoaște Europa, este imposibil să cunoaștem valorile care au stat la baza Uniunii Europene. Apoi, cunoscând culturile și limbile vecinilor noastre, devenim și cetățeni mai activi. Toate acestea uh, duc la conceptul dimensiunii europene în educație, așa cum apare acest concept în raportul domnului Drăghici. Bineînțeles, statele membre uh, sunt cele care vor trebui să aplice acest concept în curiculele naționale. Comisia sprijină asta prin uh, cooperarea în domeniul politicilor, dar și prin programul Erasmus în urmă cu câțiva ani, Consiliul și Parlamentul au căzut de acord asupra competențelor cheie necesare pentru fiecare cetățean european. Uh, conștientizare și exprimare culturală uh, și alte astfel de elemente. De asemenea, dialogul intercultural și interreligios pentru ca copiii noștri să devină cetățeni responsabili și activi. Aceste elemente au fost întotdeauna importante la nivel european în contextul actual este ceva ce este mai necesar ca niciodată. Este important să înțelegem, dar și să transmitem mai bine valorile noastre comune. În urmă cu un an, în martie 2015, ministrii de educație din Uniunea Europeană au uh, adoptat declarația de la Paris <clears throat> în urma atacurilor de la Charlie Hebdo pentru a promova valorile comune de toleranță, libertate și nediscriminare prin educație face de asemenea parte uh, din uh, prioritățile noastre pentru 2020 în domeniul educației. Uh, avem un grup de lucru care se, se ocupă de prevenirea radicalizării violente, elemente implicate fiind și cunoașterea mass media. De asemenea, lucrăm prin programe precum Erasmus Europe for Citizens și Creative Europe pentru a promova cetățenia activă. Pot să vă confirm că în 2016 angajamentul nostru rămâne valabil pentru a promova și finanța um, proiecte în aceste programe. De asemenea, uh, sunt hotărât să continui um, cu platformele electronice, precum e-training sub Erasmus+, o rețea de, 300, de mai mult de 350 de profesori Um, precum și alte programe, precum School Education Gateway. Sunt instrumente pentru educatorii și profesorii noștri care joacă un element cheie în acest context. Aceste platforme le pun la dispoziție materiale de calitate, le, îi încurajează uh, să se cunoască reciproc și să facă schimb de bune practici la comisie vom continua să monitorizăm funcționarea acestor instrumente pentru a încuraja o participare activă din partea cetățenilor noștri. Apreciez și salut angajamentul Parlamentului European în această agendă și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte.